Koleżanki i koledzy. Stimați colegi, vă rog să luați loc. I would like to continue. Aș vrea să continui uh, declarația domnului vicepreședinte Martinez, făcută acum câteva ore. Ieri, în, provinciuna, în provincia, uh, într-o provincie din Spania, Murcia, a avut loc un cutremur. Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, foarte multe persoane au fost rănite. Acest lucru a fost uh, menționat acum trei ore de domnul vicepreședinte Martinez. În numele Parlamentului European aș dori și eu să transmit condoleanțe familiilor victimelor și sperăm că toți cei care au fost uh, răniți uh, își vor reveni cât mai repede. Oricum, apreciem eforturile care au fost făcute la fața locului. Vom transmite o scrisoare de condoleanțe autorităților spaniole. Cristina Gutierrez dorea să intervină. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente, por... Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste cuvinte de compasiune și solidaritate. Tragedia de la Lorca este una foarte importantă. Știm că opt persoane, printre care două femei însărcinate și un copil de 11 ani, au decedat. Eh, mai multe sute de persoane au fost rănite și cel puțin 80 de case au, s-au prăbușit din cauza cutremurului. Foarte mulți eh, dintre locuitorii din Lorca și-au pierdut eh, locul de muncă și de aceea speranț, și-au pierdut speranțele și așteptările. În Lorca există 70.000 de locuitori și aceștia au și-au regândit uh, viața. Viața li s-a schimbat uh, complet. Aceștia au nevoie de sprijin din partea autorităților pentru a o lua de la capăt. Dar și Europa trebuie să se gândească la ei. Europa trebuie să dea dovadă de sprijin pentru cei care suferă din cauza unor astfel de evenimente. Vă mulțumesc oricum pentru sprijin și acum să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc. Și eu aș dori să țin acest moment de reculegere.